pentru răbdare, pentru că a rămas alături de noi până acum și să le mulțumesc tuturor celor care au rămas prezenți uh, până după miezul nopții.